Mulțumim doamnei Harms. Ajungem la sfârșitul dezbaterii. Votul va avea loc mâine la prânz. Ședința va avea loc mâine de la 10 la 1 și de la 3 la 5.